colleagues, may you take your seats, please? Dragi colegi, vă rog să luați loc. Vom începe imediat voturile. We resume our afternoon session. Ne reluăm uh, reuniunea din această după-amiază și încep, a, trebuia să începem cu punctul 8, dar doamna Iala încă n-a sosit și ne-a cerut să amânăm votul uh, privitor la raportul domniei sale și atunci când va sosi vom vota și punctul 8. Așadar, sugestia e de a începe cu agențiile, cu descărcarea uh, pentru agenții. Deci Agenția Europeană pentru Medicamente, raportul doamnei Monica Macovei. Întreb dacă toată lumea și-a adus uh, cartela de vot. Foarte bine, începem votul. Raportul doamnei Macovei și, cum spuneam, Agenția Europeană pentru Medicamente. Ah, iată că a sosit doamna Ayala. I'm sorry. Welcome. Bun venit, doamna Ayala. We start with the council. We resume... Bun, deci, iată, trecem astfel la punctul 8, la descărcarea de gestiune 2010, bugetul general al UE, Consiliul. Raportul doamnei Ayala Sender. Madam Ayala's report, draft second report on the discharge for implementation of the European Union General Budget for the financial year 2010, section... Deci, bugetul general al UE, Consiliul. Amendamentul 1. Cine pentru? Împotrivă? Bun, haideți să verificăm uh, cu vot electronic. Am închis votul. We are voting amendment. Deci, supun la vot amendamentul 1, descărcarea pentru Consiliu. Deci descărcarea pentru Consiliu. Could you use your microphone, please? I'm sorry, we were not yet ready, sorry. Îmi pare rău, încă nu suntem gata, spune doamna Gretle. Bun, atunci uh, o luăm din nou de la început. E vorba de descărcarea de gestiune 2010, bugetul general al UE, Consiliu, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm cu vot electronic. Am închis votul. Și se adoptă. Acum amendamentul 2. Nu, e caduc. 3 la fel. Amendamentul 4. De asemenea, cine este pentru? Împotriva? Din nou, cred că trebuie să verificăm cu vot electronic. Amendamentul 4, vot electronic. A votat toată lumea? Am închis votul și se adoptă. Acum amendamentul numărul 5. cine pentru? Împotriva? Se respinge. 6. cine e pentru? Haideți să verificăm cu... Haideți să facem vot electronic aici. 6. La numărul 6. A votat toată lumea? Avem un uh, vot PP în plus. Now it's okay. Bun, e, e ok. E bine acum. Am închis votul și se respinge. Acum amendamentul 8. Cine-i pentru? Nu, e vorba, nu, e primul meu vot, deci vă rog să fiți indulgenți. Amendamentul 7. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 8. Pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotriva. Abțineri. Cred că a fost adoptat, dar verificăm cu vot electronic la amendamentul 10. A votat toată lumea. Votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 12 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 13 pentru împotrivă. Bun, haideți să facem și aici vot electronic la 13. A votat toată lumea. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Din nou verificăm cu vot electronic la 14. A votat toată lumea. Am închis votul și se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Din nou vot electronic la 15 acum. A votat toată lumea. Am închis votul. Și se adoptă. Amendment 16. Amendamentul 16. Pentru. Împotriva. Obțineri. Vot electronic. Verificăm la 16. A votat toată lumea. Am închis nu, nu, de la PP avem din nou un vot în plus. Vă rog. One, one less from the EPP. Acum unul mai, unul mai puțin de la PP. Bun, acum e bine, am închis votul și se adoptă și trecem la a, da, amendamentul 17 devine caduc. Acum amendamentul 18 din la fel. Deci cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru? Împotrivă? Cred că e bine să verificăm la 20. A votat toată lumea? Din nou la PPE e un vot în plus. Bine. Bun, am închis acum votul și se adoptă. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22 cade. 23 la fel cade. Deci, votul final. Cine e pentru? Vot electronic, desigur. A votat toată lumea. Am închis votul. Și se adoptă în unanimitate. Felicitări raportoarei. We continue with... Acum continuăm cu punctul numărul 9. Deci, descărcarea de gestiune 2010, Agenția Europeană pentru Medicamente, raportul doamnei Macovei. Începem cu amendamentele 2 și 3, identice. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendament oral al raportoarei acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum propune pentru decizie ca un întreg vot electronic. A votat toată lumea. Am închis votul și se adoptă. Și acum votăm propunerea pentru decizia de închidere a conturilor. Există un amendament, amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votul pentru propunere ca, de decizie ca întreg, vot electronic. A votat toată lumea. Am închis votul și se adoptă. Și acum trecem la moțiunea pentru rezoluție. Amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. 14 e caduc. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 împotriva, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Deci 37 cade, 38. Cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39 acum, cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Raportarea propune să se voteze în bloc amendamentele de la 40 până la 43. Are cineva ceva de obiectat? Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 44. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum 45. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 46. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48 cade, ajungem la 49. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 51 Așadar, e caduc și ajungem la 53. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 cade, 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 cade, 58 pentru, împotrivă, da. da. Haideți să verificăm electronic la 68, 58, ă, mă scuzați. A votat toată lumea. Am închis votul și se adoptă. Acum 59 pentru împotrivă abțineri n-a fost clar. Haideți să verificăm electronic la 59. A votat toată lumea, am închis votul și se adoptă. De aici nu s-a văzut bine, spune uh, vorbitoarea. Amendamentul 60 cade, trecem la 61. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Propunerea raportoare de a vota în bloc amendamentele 62, 63 și 64. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 66. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 65 cade, 67 cine pentru, Abțineri se adoptă. 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 70 și 69 cad, amendatul 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendatul 72 pentru, Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 73 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 74 cade, 75 și 7 până la 78 se propune să le votăm în bloc. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum 79. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 80 cade. Acum o altă propunere de a vota în bloc amendamentele de la 81 la 84. Cine e pentru? Hmm. Vreți să verificăm? Vă rog. Is there any demand for... Dacă cineva... Bun, la 84. Încă n-am supus la vot 84. Încă n-am început să votăm. Deci vreți vot separat la 81. Cine-i pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. 82. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 83. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 84. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 85. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 86 cade, 87 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 88 și 89 cad, trecem la 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 cade. Acum, raportorul, raportarea propune un vot în bloc de la 92 la 94. nicio obiecție. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportarea propune un vot în bloc de la amendamentul 8 la amendamentul 12. Are cineva ceva de obiectat? Nu. Se cere vot separat. Bun. Amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. Eu sugerez aici joc, uh, vot electronic la amendamentul 10. A votat toată lumea. Uh, votul s-a închis și se adoptă. Bun, amendamentul 11. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 12. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la opinii. MV1. MV1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. MV2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Envi 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Envi 4 e în afara domeniului de aplicare. Envi 5 pentru, împotriva, abțineri. Uh, haideți să facem vot electronic aici la Envi 5. A votat toată lumea. Am închis votul și se respinge. NV6. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. NV7. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. NV8. În afara domeniului de aplicare. NV9. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. NV10. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. NV11. Pentru. Împotriva abțineri verificăm electronic la NV11. A votat toată lumea. Am închis votul și se respinge. MV12 e deja acoperit. Bun, și acum vot final, vot electronic. A votat toată lumea. Votul s-a închis și se adoptă. Felicitări raportoarei. Next item. Următorul punct. Punctul 10. Descărcarea pentru Agenția Europeană de Mediu. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic amendamentul 4. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 și 3. Ba nu, dacă 4 se adoptă, sunt caduce, deci haideți să trecem la amendamentul oral al raportoarei. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum întreaga propunere de rezoluție electronic. S-a deschis votul. Votăm propunerea uh, privind întreaga decizie vot electronic. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Monsieur Odi? Domnul Odi. vă rugăm să ne citiți amendamentul oral din motive de multilingvism și de interpretare, ca să putem înțelege. Dau cuvântul doamnei raportor ca să-și citească amendamentul oral. Having regard to its decision of 10 May 2012, dată fiind decizia din mai 2012 care amână hotărârea, această rezoluție a fost uh, revizuită de directorul Agenției Europene de Mediu. Domnule Odi, sunteți mulțumit de această lămurire? Don't react. So, oh. uh, any other questions on that? I suggest we move on. Mai sunt întrebări? Nu, eu Propun să trecem mai departe la amendamentul 5 pentru... Da, ba nu, e caduc. Amendment 5, false. Amendamentul 5 e caduc, spune președinta, dacă 2 și 3 sunt adoptate. A, ba nu, am greșit, deci votăm amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic amendamentul 5. Votăm amendamentul 5. Asta mi-a spus secretariatul. Everybody vote. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Și se respinge. If five adopted, six falls. Then six falls. Șase e caduc. O întrebare a domnului Gaier. It was not adopted. Nu s-a adoptat. Nu s-a adoptat. Deci trebuie să votăm amendamentul 6. Pe lista de vot scrie că dacă se adoptă 2 și 3 și au fost adoptate, 5 e caduc. Das Problem ist aber... Problema este că pe lista de vot scrie că dacă amendamentul 4 a fost adoptat, ceea ce atunci 2 și 3 sunt caduce și asta s-a și întâmplat. Deci dacă sunt caduce, nu sunt adoptate. Înseamnă că trebuie să-l votăm pe 5. Exact asta s-a întâmplat și doamna președinte a făcut bine ce a făcut. Despre asta e vorba. Ja, du hast ehrlich gesagt, ob das funktioniert. Yeah, but we are in favor. since amendment... Amendamentul 5 a fost respins, atunci votăm amendamentul 6. Those the... Pentru. Sugerez să verificăm electronic. Everybody voted. Toată lumea a votat. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Haideți să votăm electronic propunerea de decizie în întregime, de rezoluție în întregime. S-a deschis votul. Everybody voted. Toată lumea a votat. Vote is closed. S-a închis votul. That is adopted. Se adoptă. Trecem mai departe la moțiunea de rezoluție, amendamentul 15. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic amendamentul 15. 15, 1, 5. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic 16. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendment 7. Amendamentul 17 pentru. Împotrivă. Verificăm electronic amendamentul 17. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. 18 pentru. Uh, sugerez să verificăm electronic 18. Toată lumea a votat. S-a închis votul. That is adopted. Amen. Se adoptă. 19 pentru. Încă o dată sugerez să verificăm electronic amendamentul 19. Vote is closed. That is adopted. Se adoptă. Se respinge, rectifică președinta. Amendamentul 20 se propune aici să se voteze în bloc. Nu sunteți de acord? Propunerea se respinge și votăm doar amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. De la 21 la 24, amendamentele devin caduce pentru că 20 a fost adoptat. Și deci, trecem la 25 pentru. Verificăm electronic amendamentul 25. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se respinge. Douăzeci și șase și douăzeci și șapte We have to vote on Amendment 26. Those that are for, those against, abstentions. Haideți să verificăm electronic amendamentul 26. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm electronic, vă rog frumos, la amendamentul 27. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 28. Verificăm electronic. 28. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul oral la alinatul 4 al raportoarei. Dorește raportoarea să, dorește cineva să se citească amendamentul oral de către raportoare? Dacă nu, vă sugerez să votăm pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru. Sugere să verificăm electronic la 29. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 30. Votăm electronic, vă rog. Toată lumea v-a votat. S-a închis votul. Se adoptă. E o propunere aici de vot în bloc. Nu? Nu sunteți de acord? Vote on amendment 31. Do Votăm amendamentul 31. Against. Again. Pentru împotrivă, haideți să verificăm electronic la 31. Everybody voted. Vote is closed. That... S-a închis votul, se adoptă. 32. 32. Din nou, haideți să verificăm amendamentul 32. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 33. Vot electronic la 33. Everybody voted. Vote is... Toată lumea a votat. S-a închis votul se adoptă. 34, 35 și 36 sunt amendamente identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 40 este în consecință caduc. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 41, toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 42, pentru, Împotrivă. Haideți să verificăm electronic la 42. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 44 pentru împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la 44. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e aceeași majoritate, se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci 47 este caduc. 48 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mai există aici o propunere de vot în bloc, nu e posibil. Începem cu 49 atunci pentru, împotriva abțineri se adoptă. 52, 50 și 51 sunt caduce. Trecem mai departe la 53. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. 54. S-a închis votul. Se respinge. 57 pentru împotrivă. Haideți să verificăm electronic la 57, vă rog. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Ba nu, se respinge, mă scuzați. Amendamentul 55. Pentru? Împotrivă. Haideți, vă rog, să verificăm electronic 55. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 60 este caduc. 61 până la 64, propunere de vot în bloc, nu se poate. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 și 62 sunt caduce. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, nu e clar, haideți să verificăm electronic 68. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 67 Votăm. 67. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Șaizeci este caduc, prima parte adică. A doua parte se votează ca o adăugire. Votăm partea a doua Deci votăm 65 pentru, împotrivă, verificăm electronic 65. S-a deschis votul, toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge.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 78 are un amendament oral al raportorului. Dorește cineva să îi se dea citire? Nu. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 79 e caduc. Doriți să votăm în bloc următoarele amendamente? Nu. 80 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aveți obiecții pentru votul în bloc? Da. Atunci amendamentul 10, împotrivă, pentru, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă, 12 11. Verificăm electronic. S-a închis votul se adoptă cu 24 de voturi. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV1, un vot pe părți cerut de raportor. Votăm prima parte de la NV1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru împotrivă, sugerez să verificăm electronic partea a doua de la NV1. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se respinge. Trecem la NV2 pentru împotrivă, abțineri, Sugere să verificăm electronic. NV2 s-a deschis votul, toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. NV3 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. NV4 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. NV5 și 6 uh, nu intră în uh, domeniul de aplicare. 7 se adoptă, 8 pentru împotrivă abțineri se uh, respinge NV9, vot uh, pe părți, vot în prima parte de la NV9 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, partea a doua de la NV9 pentru, împotrivă, eu sugerez să verificăm electronic, partea a doua de la NV9, S-a închis votul. Se respinge. NV10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 și 12 sunt acoperite. Votăm acum întreaga moțiune de rezoluție electronic. Toată lumea a votat. S-a închis votul și se adoptă. Congratulations. Felicitări raportoare. To... Trecem mai departe. Item 11. La punctul 11. Report on the European Food. Raportul pentru Autoritatea Europeană de, pentru Siguranța Alimentară, doamna Macovei este raportor. Decizia pentru descărcarea de gestiune 2010, amendamentele 2 și 3 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Un amendament oral al raportorului împotrivă, mă scuzați, spune președinta, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum vot electronic pentru propunerea de decizie. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 4 în legătură cu închiderea conturilor pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum vot electronic pentru întreaga decizie. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Următorul vot Propunere de vot uh, în bloc? Nu. Atunci trecem la amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă. Vom face o verificare electronică la amendamentul 12. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 împo pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, nu a fost foarte clar, așa că vom face o verificare electronică la amendamentul 16. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17, amendament oral din partea raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Prin urmare, 18 este caduc, 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 30 este caduc. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 prin urmare este caduc. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 avem o cerere de vot pe părți, prima parte, pentru,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 împotrivă, abțineri. Nu a fost foarte clar, așa că vom face o verificare electronică la amendamentul 38. S-a închis votul. Se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Prin urmare, 42 este caduc. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 55 este caduc, 56 pentru, împotrivă. Facem o verificare electronică la amendamentul 56. S-a închis votul și se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 este caduc, trecem la 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Avem o altă propunere de vot în bloc, obiecții, de la 61 la 63. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 67 este caduc. 68 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 69 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotriva,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 Avizul din partea Comisiei pentru Mediu, MV1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV2, și aici un vot pe părți, cerut de raportor. Votăm întâi prima parte la MV2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, vom face o verificare electronică la a doua parte de la MV2. Toată lumea a votat, s-a închis votul, se respinge. MV3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. MV4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. MV5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. MV6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. MV7 este în afara domeniului. Envi 9 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Envi 10 pentru, împotrivă. Vom face o verificare electronică la Envi 10. S-a închis votul. Se respinge. Envi 11 este deja acoperit și în sfârșit votul final pentru proiectul de rezoluție. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. No, And we have one more vote, item 12. Mai avem un singur vot la punctul 12, raportul special numărul 2. Este vorba de raportul domnului Rivelini, așa că am să dau cuvântul raportorului. Eu continuerò ad essere simpatico ai miei colleghi andando direct. Eu voi fi foarte simpatic, așa că propun să trecem direct la vot, fără să mă mai întind la vorbă. Dar vreau să vă fac o scurtă comunicare. Am încercat să accept toate amendamentele pe care le-am primit, chiar și din partea colegilor care nu sunt din grupul meu, cu o singură excepție. Și am avut și amendamentele din partea Comisiei Regii, care nu respectau spiritul acestui raport. Și, în sfârșit, un alt element important. Vreau să vă atrag atenția că, așa cum a cerut și colegul Schilacakis, am cerut uh, un vot separat la amendamentul 5 din partea doamnei Ayala. Până la acces la finanțare, prima parte, și cea de-a doua parte ar trebui să excludă sau să reducă cofinanțarea, așa se spune. PP-ul este favorabil ambelor părți. Bineînțeles, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări, dragi colegi. Thank you, Mr. Rivellini. Any other requests? Mulțumesc, domnul Rivelini. Doamna Iala, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc domnului Rivelini pentru comentariile pe care le-a făcut, pentru punctul său de vedere și vreau să vă reamintesc un lucru care se va reflecta pe lista de vot și anume că amendamentul 3 pe care l-am prezentat uh, este acum 12 bis și amendamentul 5 va fi amendamentul 15 bis în loc de 4 bis nou. E un lucru pe care l-am acordat deja cu domnul Rivelini mai devreme. Așa este, da? Mulțumesc. Any other comments? I suggest we proceed to... Alte comentarii? Dacă nu, vom trece la vot. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, Propun o verificare electronică la amendamentul 2. S-a deschis votul. Se respinge. Amendamentul 3. Aveți obiecții? Întreabă președinta. Dacă am vota de la 3 până la amendamentul 17, toate aceste voturi le-am face în bloc? Nu? Foarte bine, atunci facem un vot comun pentru toate aceste amendamente. Domnule Staie, sunteți de acord sau aveți obiecții? Dacă nu, atunci trecem la amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 împotrivă, abțineri se adoptă, regii 4, pentru, împotrivă. Vom face o verificare electronică la regii 4. S-a închis votul, toată lumea a votat, se respinge. Regii 5, avem o cerere de vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, Vom face o verificare electronică la prima parte de la regii 5. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Cea de-a doua parte la regii 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Regii 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Regii 7 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, regii 8 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, regii 9 pentru, împotrivă, abține, se adoptă, regii 10, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abține, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, vom face o verificare electronică la cea de-a doua parte de la regii 10. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se respinge. Și acum votul final, vot cu apel nominal. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. collega's. Laat ons uh, het volgende... Dragi colegi, vă propun să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Punctul numărul 13. Și sper că nu va fi cu ghinion, de altfel numărul 13. Bun, e vorba desigur despre numirea unui membru al Curții de Conturi, domnul Leonard Orban candidatul propus nouă de statul român. V-aș ruga să păstrați liniștea, dragi colegi. V-aș ruga să păstrați liniștea. E o procedură uh, pe care am mai urmat-o de mai multe ori în cursul acestui an. Mai întâi dăm cuvântul domnului Leonard Orban uh, pentru aproximativ 5 minute pentru uh, un cuvânt de introducere apoi dau cuvântul raportoarei noastre permanente, doamna Ayala Sender, iar mai apoi vor avea cuvântul grupurile politice sau reprezentanții grupurilor politice. Vă urez bun venit, domnule Orban, la Comisia noastră de control bugetar. Vă urez mult succes și vă dau cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Aș dori să vă spun că mă onorează faptul că pot să mă exprim aici în fața dumneavoastră. Uh, activitatea mea profesională e o carte deschisă. Pentru aproape 19 ani am fost implicat în afaceri europene la nivel național și la nivel european și pentru mai mult de 10 ani de zile uh, am fost implicat în activități legate de management general, managementul finanțelor publice și managementul, uh, controlul managementului. Din 2001 și până acum am fost negociator adjunct și apoi șeful negociatorilor pentru aderarea României la UE și am răspuns de coordonarea uh, pregătirii interne a României pentru aderare la toate capitolele de negociere, inclusiv uh, cel privitor la controlul financiar. Până în aplicarea prevederilor din acest capitol, a avut un impact major asupra modernizării uh, gestionării financiare și controlului fiscal în România. Vă, pot, vă voi da un singur exemplu. E vorba de auditul extern. Acolo eu am fost implicat îndeaproape în adoptarea uh, uh, noi legislații naționale și a Curții Românești de Conturi, care a contribuit la modernizarea acestei instituții în linie, pe linie cu standardele europene. Începând cu 2007, în calitate de membru al Comisiei Europene, responsabil pentru multilingvism, eu am coordonat activitatea a trei directorate generale, traducere, interpretare și publicații oficiale și unitatea responsabilă cu multilingvismul de la Direcția Generală de Resort. În această capacitate am supravegheat ca resursele bugetare puse la dispoziția uh, acestor direc- direcții generale au, să fie utilizate eficient atât din punct de vedere al uh, procesului de audit intern și extern, uh, cât și al raport, rapoartelor de an, anuale de activitate. În plus, în calitate de membru al Colegiului Comisarilor, eu am fost implicat în procedura de uh, acordare a descărcării. În septembrie 2011 eu am fost numit ministru pentru afaceri europene. Uh, a Guvernului României. În această uh, calitate am fost responsabil și cu coordonarea orizontală a uh, absorpției uh, fondurilor structurale și de coeziune alocate României. Uh, între altele, am coordonat implementarea recomandărilor făcute de misiunile de audit desfășurate de autoritatea de audit uh, din România și de către Comisia Europeană. Și în acest sens uh, colaborez îndeaproape cu Ministerul Finanțelor Publice în vederea adoptării legislației naționale în domeniul prevenirii, identificării și sancționării neregularităților în utilizarea fondurilor publice europene și sau naționale pentru ca principiul unui uh, unei gestionări sănătoase să fie pe deplin respectat. De asemenea, coordonează activitățile orizontale menite să asigure funcționarea corespunzătoare a gestion, sistemelor de gestionare și control a fondurilor UE. Consider că experiența mea profesională îndelungată în domeniul afacerilor europene îmi oferă un acces general la o gamă variată de cunoștințe și experiențe în domeniul gestionării fondurilor europene. Ca atare, consider cu tărie că dacă vă veți susține, cu ajutorul experienței mele, atât la nivel național cât și european, voi putea aduce o importantă valoare adăugată la activitatea Curții Europene de Conturi. Vă mulțumesc pentru atenție. Orban, Președintele, mulțumim, domnule Orban. Iar acum, mul- mulțumim pentru cu, uh, introducere și acum îmi face plăcere să dau cuvântul doamnei raportoare Ayala Sender și facem o rundă de întrebări și răspunsuri. Acum, doamna Ayala Sender. Bienvenido. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule Orban, la această audiere. Este pentru prima oară în uh, istorie când un ex-comisar este prezentat de către guvernul țării, țării sale pentru a fi membru al uh, Curții de Conturi. Deci este o situație nouă pentru noi. Și vă puteți imagina că, ținând cont de faptul că la ora actuală lucrăm asupra problemei conflictelor de interese, vroiam să vă fac câteva întrebări în legătură cu felul în care dumneavoastră gestionați această situație. Și anume, uh, situația în care dumneavoastră, dacă totul va merge bine la această audiere, veți fi uh, membru al Curții de Conturi la propunerea Guvernului României și aceasta după ce ați fost deja comisar și va trebui să realizați audit al Comisiei pe viitor, dacă veți fi membri, membru al Curții de Conturi. Aceasta după ce ați fost deja comisar. Aceasta în primul rând. În al doilea rând, aș dori să clarificați un lucru. După șapte luni după ce ați părăsit uh, postul de comisar, în uh, septembrie ați început să fiți uh, ministru pentru afaceri europene cu o sarcină foarte clară și anume aceea de implementare a fondurilor europene în țara dumneavoastră, în România. Dacă totul merge bine la această audiere, ceea ce sperăm și noi, dumneavoastră veți deveni membru al Curții de Conturi, curte care realizează auditul pentru fondurile regionale și fondurile structurale accesate de diversele țări. Și știți foarte bine că în ultimele luni uh, în țara dumneavoastră au existat uh, probleme cu suspendarea fondurilor și așa mai departe. Deci am dorit să ne explicați și să clarificați această situație. Întrebarea mai clar este cum aveți de dumneavoastră de gând să vă mențineți independența, pentru că am văzut că răspunsurile dumneavoastră în ceea ce privește independența vă referiți la independență doar din punct de vedere politic al uh, apartenenței sau nu la un partid politic. E adevărat că nu aveți un carnet politic, dar pentru un membru al Curții de Conturi, independența nu este doar de natură politică. E vorba aici de o independență din punct de vedere a intereselor economice și, de asemenea, din punct de vedere a intereselor naționale. Deci, aș vrea un pic să ne explicați această independență pe care dumneavoastră ne arătați că o veți menține, ținând cont de cele două mandate pe care le-ați avut până acum, și anume mandatul de comisar și mandatul de ministru pentru afaceri europene, cu un rol foarte clar și anume acela de gestiune a fondurilor comunitare. Și pentru că va trebui să realizați auditul pentru aceste fonduri, vreau să vă întreb cum aveți de gând să mențineți această independență necesară. Și un alt comentariu, atunci când ați scris dumneavoastră răspunsul la acel chestionar, mi se pare că există o chestiune care nu este foarte clară. Pe de o parte, dumneavoastră arătați că ați fost uh, supus procedurii de descărcare de gestiuni, de gestiune uh, pentru perioada când ați fost comisar uh, e adevărat, un buget de doar 1% pentru multilingvism, dar atunci când în chestionar sunteți întrebați dacă ați fost supus vreodată unei proceduri de descărcare de gestiune, spuneți de fapt că nu. Cred că este o problemă aici de neînțelegere eventual și ați vrea să ne clarificați și mai bine acest punct. Referitor acum la felul în care dumneavoastră aveți de gând ca în mandatul dumneavoastră de membru al Curții de Conturi să dezvoltați acest mandat și vreau să vă întreb în legătură cu viitorul acestei Curți de Conturi. Dumneavoastră vorbiți de auditul rezultatelor, de procesul de audit Uh, în comparație cu procesul de audit la nivel național și aș vrea să ne explicați mai mult acest lucru. Dumneavoastră ați fost ministru pentru afaceri europene și ați fost însărcinat, pe de o parte, de întărirea sistemului de audit și de lupta împotriva fraudei în țara dumneavoastră. Așa că vreau să ne explicați acum cum credeți că acest mecanism de audit din România pe care dumneavoastră l-ați consolidat ar putea fi utilizat și ar putea avea într-un fel sau altul efecte și la nivelul curții de conturi. Vă mulțumesc! Dank u wel, mevrouw Ayala Sander. Eventjes uh, voor het... Uh... Mulțumim, doamnă Ayala Sander, spune președintele. Acum, întrebări. Iată, avem eh, mai multe cereri de, luar, de cuvânt. Hilar Kakis, domnul Mulder, din partea socialiștilor, nu? Foarte bine. Bun, în acest caz, cred că cam așa stau lucrurile. Domnule Orban, vă dau cuvântul pentru a răspunde întrebării domnule Ala Sender. Premièrement, je voudrais remercier pour vos questions. În primul rând, vă mulțumesc pentru întrebări. Ați uh, vorbit în limba dumneavoastră maternă și de aceea vă rog să-mi dați voie să vorbesc și eu în limba mea maternă, pentru că am fost comisar responsabil de multilingvism am asigurat promovarea tuturor limbilor Uniunii Europene, inclusiv a limbii române. Um, Mi-ați adresat uh, o serie de întrebări și voi încerca uh, succint să răspund la aceste întrebări. Principala întrebare pe care mi-ați adresat-o e cea legată de cum voi evita eventualele viitoare conflicte de interese dacă mă veți accepta ca membru al Curții de Conturi. Vreau să vă spun de la început că voi solicita președintelui Curții de Conturi să-mi dea acele responsabilități care să nu se suprapună cu responsabilitățile pe care le-am avut, atât în calitate de ministru responsabil cu afacerile europene, cât și cu uh, responsabilitățile pe care le-am avut ca și comisar european. Este o solicitare specială pe care eu voi adresa președintelui Curții de Conturi pentru a evita orice fel de eventuale discuții legate de această chestiune. Cu toate acestea, aș vrea să vă spun următorul lucru. Pe tot parcursul existenței mele profesionale, am fost o persoană deplin integră, independentă, din toate punctele de vedere. Nu numai independentă din punct de vedere politic, n-am fost afiliat și nu sunt afiliat la vreun partid politic, dar inclusiv din punct de vedere economic nu există niciun fel de semn de întrebare că aș putea fi influențat sau că am fost influențat din punct de vedere economic și nici din punct de vedere național. Cred că uh, acea comportare pe care am avut-o ca și comisar european a dovedit că am apărat uh, puternic interesele, în primul rând interesele europene și, desigur, apărând interesele europene, am apărat și interesele uh, țării uh, din care uh, vin. În ceea ce privește um, problemele din România, într-adevăr, uh, problemele existente în momentul de față în domeniul gestiunii fondurilor comunitare sunt majore. Și aș spune ca o principală cauză cea legată de capacitatea administrativă insuficientă, în special la nivelul autorităților. Aceasta a condus la dificultățile majore cu care ne confruntăm în această perioadă. Și este evident că fără o consolidare semnificativă a acestei capacități, ne va fi foarte greu, României va fi foarte greu, să îmbunătățească semnificativ situația din acest domeniu. Ăsta este motivul pentru care uh, recent am propus Comisiei Europene să găsim soluții împreună astfel încât să putem aduce nivelul de salarizare a întregului personal pe o bază acceptabilă. Pentru că în momentul de față una dintre marile probleme existente este diferența majoră de salarii între reprezentanții diferitelor ministere implicate în proces. Pentru poziții similare, diferențele sunt de la 1 la 3. Și atunci este evident că de fiecare dată când încercam să mai găsim soluții pentru capacitatea administrativă, cei mai buni experți se duceau la ministerele unde sunt salariile cele mai bune. Iar celelalte, și vă dau numai exemple legate de domeniul mediului, de domeniul transporturilor, de domeniul uh, muncii uh, uh, și alte domenii, au rămas în continuare cu un număr limitat de experți, prost plătiți și rezultatele se văd. De asemenea, uh, mari probleme au existat în domeniul achizițiilor publice. Parte din ele au fost rezolvate. Dar este evident că ele trebuie să fie rezolvate în continuare. O să vă dau un singur exemplu. Uh, identificarea unor mecanisme globale care să poată preveni, identifica și găsi și uh, combate conflictele de interese în sistem. Există deja mecanisme, dar după părerea mea ele trebuie să fie consolidate. De asemenea, e clar că și la nivelul beneficiarilor e nevoie de uh, o îmbunătățire a expertizei, experienței în uh, domeniu, pentru că foarte mulți au arătat că nu sunt pregătiți pentru gestiunea acestor procese. Și nu în, ultima, nu în ultimul rând, după părerea mea, uh, trebuie consolidate și acțiunile ce vizează lupta împotriva suspiciunilor de fraudă. S-au făcut o, au fost luate o serie întreagă de măsuri sub conducerea Ministerului Afacerilor Europene. Cred că chestiunile trebuie să fie continuate. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră legată de descărcarea bugetară, Uh, știți foarte bine, ca și comisar, am fost implicat nu direct, dar indirect în acest proces de descărcare bugetară. Am fost implicat în, pe două zone. Pe de o parte, prin activitatea permanentă și prin urmărirea strictă a modului în care directorii generali au gestionat acest proces și vreau să vă spun că prin întâlnirile periodice pe care le-am avut cu conducerea celor trei direcții generale pe care le-am gestionat în integralitate, am, aveam întotdeauna un punct special ce ținea de această zonă, de descărcare bugetară, de modul în care recomandările făcute de uh, diferite misiuni de audit sunt uh, implementate. Și, de asemenea, celălalt palier palierul uh, colegial, la nivelul Colegiului Comisiei, unde am discutat în repetate rânduri această chestiune și sigur unde am uh, fost parte la procesul decizional și am responsabilitatea uh, ca orice comisar în acest proces. Un singur lucru despre actuala poziție. Vreau să subliniez că Ministerul Afacerilor Europene a fost creat de-abia în septembrie 2011, deci încă nu putem vorbi de o descărcare bugetară pe perioada care a fost acoperită în, de când a fost uh, creat acest uh, minister. Uh, de asemenea, m-ați întrebat de viitorul auditului la nivel național. După părerea mea, este nevoie o consolidare solidă a acestui audit la, la nivel național. Este evident că și vă spun foarte deschis, autoritățile române de audit au învățat treptat, împreună cu structurile care gestionează fondurile comunitare, au învățat treptat cum să trateze diferite cazuri, cum să identifice uh, iregularitățile, cum să identifice, să reacționeze în cazurile în care uh, s-au constatat suspiciuni de fraudă. Este un proces care trebuie să fie consolidat, Categoric cooperarea la nivel european între Curtea Europeană de Conturi și uh, curțile supreme naționale este extrem de importantă și în măsura în care se va ajunge la o armonizare a metodologiilor aplicate, în care bunele practici vor fi împărtășite, uh, sunt convins că toate uh, autoritățile de audit vor putea beneficia de acest proces și, bineînțeles, și autoritățile din uh, România. Sper că am uh, acoperit toate uh, uh, uh întrebările pe care mi le-ați adresat. Merci. Dank u wel. Ik eh, ben wat coulant geweest. Ik... Mulțumesc. Eh, sper că am fost eh, destul de relaxat cu timpul acordat. Iată, cred că am acordat suficient timp candidatului să răspundă, mai ales că îi fusese adresate trei uh, întrebări. Acum aș dori uh, colegii să-și limiteze intervențiile la câte un minut și dumneavoastră, domnule Orban, la două minute, dacă puteți, pentru că timpul ne presează. Doamna Gresle are acum cuvântul. Uh, în numele grupului cel mai important, dar poate domnul Odi mai întâi. Iată, din numele grupului cel mai important din Parlamentul European, PP uh, Domnule Odi, aveți cuvântul. Un minut, vă rog. Un minut. Jean-Pierre Odi, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru toate precizările pe care ni le-ați făcut. Aș avea trei întrebări pentru dumneavoastră. Mai întâi, în ce privește competențele dumneavoastră în domeniul auditului, tratatul prevede că membrii curții de conturi uh, fie că au aparținut unei instituții de control extern, ceea ce nu e cazul la dumneavoastră, fie că aveți o competență particulară deosebită pentru asta. Și când citim CV-ul dumneavoastră, nu avem imediat sentimentul că dumneavoastră dispune de o astfel de experiență sau de o calificare deosebită în domeniul auditului, în sectorul public sau în sectorul privat. V-aș întreba dacă ne-ați putea oferi niște precizări în legătură cu calificările dumneavoastră deosebite pe care le aveți pentru această funcție. A doua întrebare, gestionarea fondurilor europene și mai ales programul operațional sectorial de dezvoltare a rețelor umane, resurse umane. Un program foarte important pentru 2010 și 2011, de care a beneficiat România. E vorba de 2 miliarde, aproximativ 2 miliarde de euro. După ce ați fost comisar, ați fost consilier al președintelui pentru afaceri europene în această perioadă, deci înainte de a fi numit ministru, un nou guvern, și aș vrea să vă citesc o declarație a primului ministru Ponta care spune în legătură cu acest program pe care l-am menționat, programul operațional sectorial. Trebuie înțeles că în 2010-2011 toată lumea a luat bani din acest program fără niciun fel de control, fără niciun fel de responsabilitate, fără capacitatea de a demonstra cum a utilizat acești bani. Eh, sigur că e destinat eh, scopului fundamental de a dezvolta resurse umane, dar fiecare a luat bani de acolo eh, ca salarii, repet, și cer ministrului Orban, care îmi spunea că un mare număr de salarii de 10.000 de euro au fost plătiți din acele fonduri și îl întreb ce soluție avem noi. Și ministrul Orban, de mai multe ori, a pus această problemă. Din nefericire, niciodată n-am luat măsuri și am ajuns la o situație de criză extremă unde, într-adevăr, Comisia Europeană a ajuns să suspende toate plățile și vă întreb dacă dumneavoastră ați avut cunoștință de aceste disfuncții și de ce nu v-ați dat demisia dacă dumneavoastră ați avut cunoștință de aceste disfuncții și de ce cu funcții așa de importante dumneavoastră n-ați fost conștient de această situație, dacă nu știați. Și ultima întrebare, dacă în cariera dumneavoastră politică prestigioasă ați avut cunoștință de fraude fraude pe care să nu le fi adus la lumină pentru a le combate. Vă întreb, pentru că dumneavoastră pare să fiți un om onest, cinstit și avem nevoie de asemenea oameni. Uh, când am mai făcut uh, uh, audieri, au fost niște candidați altă dată care pur și simplu am avut convingerea că ne-au mințit și ne jenează că există oameni la Curtea de Conturi care chiar dacă au competențe tehnice, au probleme de etică. Vă întreb dacă dumneavoastră ați avut cunoștință de fraude pe care să nu le fi semnalat sau pe care să le fi acoperit. Mulțumesc, domnule Orban. Merci beaucoup, je, je... Mulțumesc. Voi răspunde în limba mea maternă. Competența în domeniul uh, auditului. Am subliniat în intervenția mea că am avut o contribuție pe, în ceea ce privește procesul de negociere și uh, în acest proces au, au intervenit schimbări radicale în România. De exemplu, a fost introdus auditul extern. Și această chestiune s-a făcut inclusiv sub coordonarea mea directă. A doua etapă este cea legată în, uh, în, uh, de activitatea în comisie. După cum am spus, am precizat anterior, am analizat, în primul rând e, e adevărat, uh, rapoarte de audit intern, am luat măsurile necesare și am uh, contribuit la remedierea lucrurilor și la implementarea recomandărilor uh, făcute. Și în al treilea rând, de când sunt ministru, din septembrie 2011, cred că una dintre um, constanțele pe care le-am avut în activitate este să lucrăm cu rapoarte de audit. Din păcate, marea majoritate a rapoartelor de audit au fost negative, ceea ce a condus la necesitatea unor schimbări radicale, unor schimbări majore de, în uh, acest domeniu. Deci, trăgând linia, și pot să spun următorul lucru, competența mea în audit ține, pe de o parte, de viziune, de înțelegerea întregului proces, ține în al doilea rând de reglementare, am fost factor al reglementării în domeniu și nu în ultimul rând factor decident, manager în a lua deciziile necesare, astfel încât auditurile, concluziile și recomandările misiunilor de audit să poată fi implementate pe diferite zone. Și logic, ă, această concluzie ă, se leagă cu chestiunea ă, programului operațional sectorial de dezvoltare a resurselor umane. M-ați întrebat de ce n-am demisionat în condițiile în care am constatat că în ciuda avertismentelor pe care le-am făcut, lucrurile nu s-au schimbat. Pentru că am continuat să cred că pot, chiar cu competențe limitate. Și aici vreau să fac o paranteză. Coordonarea în momentul de față, așa cum e ea, funcționează ea în România, vizează doar aspecte cu caracter orizontal. Sunt responsabil direct numai cu un singur program operațional, cel de asistență tehnică. Și în ciuda acestor să zic, limitări de competențe, am continuat și am luptat să intervin, să fac schimbările necesare. Și suntem în momentul de față, în situația în care urmarea misiunilor de audit făcute de Comisia Europeană, în, atât în, în ceea ce privește funcționarea sistemului, cât și în ceea ce privește operațiunile, a, a fost nevoie și e nevoie de schimbări radicale și sunt parte la aceste schimbări influențez, sigur, în măsura uh, competențelor pe care le am, dar nu numai. Am pus, pot să spun, cum să vă spun, o contribuție realmente personală pentru a putea să schimbăm semnificativ acest sistem. Și deja se pot constata îmbunătățiri. Sigur, în momentul de față, programul n-a fost suspendat. Programul este întrerupt, este în uh, procedură de presuspendare. Sperăm ca o, cu îmbunătățirile pe care le facem în această perioadă și ele sunt extrem de multe, să putem până cel târziu până la sfârșitul acestui an să evităm suspendarea acestui program. Ăsta e motivul pentru care am rămas în, și am continuat să fiu uh, ministru, deși, sincer, de foarte multe ori uh, am ezitat să, să continui această activitate. Dacă, uh, și ultima întrebare, dacă am am uh, cunoștință de fraude sau suspiciuni de fraude pe care nu le-am uh, raportat sau nu am informat instituțiile responsabile. Vreau să vă spun că din punctul ăsta de vedere activitatea mea a fost absolut integră. Cea mai mică problemă pe care am constatat, uh, am constatat-o, am tratat-o cu maximă exigență. Nu a existat indulgență pentru nimic. Am sesizat în câteva rânduri, în momentul în care am constatat probleme, am sesizat instituțiile responsabile din România și asta se poate constata fără niciun fel de problemă. În cazul de față, că așa funcționează sistemul în România, am uh, sesizat Departamentul de Luptă Antifraudă care funcționează în România. Mulțumesc, domnul Schilakakis. În germană se spune că concizia este cea mai importantă, așa că dacă ați putea să vă limitați la un minut ar fi excepțional. Mulțumesc! Eu vin dintr-o țară unde a fi concis e cam greu. Așa că am două întrebări pentru dumneavoastră. În răspunsurile dumneavoastră ați spus că dumneavoastră ați fost esențial pentru modificarea legii contabilității în România și că ați ajutat la stabilirea autorității de audit și că ați folosit experiența dumneavoastră în acest domeniu de audit. Aș vrea să vă întreb dacă în acest rol, pentru cât timp ați fost implicat? E vorba de luni, de zile, de săptămâni? care este cantitatea, să spun așa, de experiență pe care ați câștigat-o în aceste experiență? Și o a doua întrebare. În România, ca și în alte țări, există problema corupției. Cum vedeți dumneavoastră domeniul uh, justiției și al, al poliției în um, acest sens? Ați considera că e vorba de probleme foarte grave sau ați putea spune într-o manieră mai generală că e vorba doar de o problemă endemică care se regăsește peste tot? Mulțumesc, domnul Orban. Be very brief. I will answer in English. Foarte succint, am să răspund în engleză. Referitor la prima întrebare, am lucrat peste un an în cadrul acestor negocieri referitoare la capitolul de control financiar. Și acum, în ceea ce privește modificarea, amendarea legii în ceea ce privește Curtea de Conturi din România, acesta a fost un proces mult mai îndelungat decât uh, cel al negocierii, pentru că n-a fost foarte ușor. N-a fost deloc ușor să schimbi în mod semnificativ conținutul acestei legislații. De exemplu, a însemnat o schimbare radicală de la competențele jurisdicționale către un rol mai degrabă de tip uh, audit extern, așa cum uh, se întâmplă astăzi cu Curtea de Conturi uh, din România. În al doilea rând, referitor la corupție, dumneavoastră știți foarte bine că există acel mecanism de cooperare și verificare, CVM în engleză. Uh, eu mi-am uh, exprimat deseori punctul de vedere în legătură cu acest mecanism și pentru că doamna Macovei este aici și pot să spun că am avut deseori discuții în legătură cu acest mecanism. Ce pot să vă spun? Că avem rapoartele comisiei referitoare la acest domeniu și pot să vă asigur că sunt absolut de acord cu evaluarea pe care o face Comisia în ceea ce privește diversele domenii, felul în care funcționează sistemul justiției, lupta împotriva corupției și așa mai departe. Deci sunt de acord cu Comisia că s-au înregistrat progrese, progrese importante în mai multe domenii, dar că e nevoie în continuare să se facă și mai multe progrese pentru a asigura că acest proces este irreversibil. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Gresle, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Orban. E foarte plăcut întotdeauna să regăsim fețe cunoscute aici. România, în ceea ce privește fondurile structurale, se confruntă cu dificultăți deosebite și dumneavoastră Știți că nu s-a făcut nicio plată niciunul dintre cele patru fonduri uh, structurale din cauza unor lacune considerabile în ceea ce privește controlul. Aceasta este o adevărată problemă pentru România. E clar că țara a obținut 2 miliarde de euro, dar uh, ea are absolută nevoie de bani acum. Ar fi interesant să vedem ce se întâmplă la fața locului și ce se întâmplă cu Curtea de Conturi, cum are de gând ea să gestioneze această situație. Dumneavoastră veți avea portofoliu a predecesorului dumneavoastră, și anume fondurile structurale. Există două locuri libere la Curtea de Conturi, și anume cea pentru agenții și cealaltă fonduri structurale și ar trebui să ne întrebăm cum vom lucra în această situație, pentru că există aici un conflict de interese foarte clar și îmi pun tot felul de întrebări în legătură cu ce se va putea întâmpla. Care este părerea dumneavoastră? Dankjewel. Meneer Orban? Mulțumesc, domnule Orban, vă rog. Um, mulțumesc pentru întrebări. Mă, mă bucur că avem prilejul din nou să discutăm. Am avut uh, plăcerea să discutăm despre chestiunile legate de multilingvism, de cum putem gestiona mai bine bugetul alocat acestei perioade în timpul cât am fost uh, comisar. În ceea ce privește blocajul actual uh, privind cele patru programe operaționale care sunt gestionate de DG Regio, transport, mediu, regional și competitivitate economică. El se datorează următor, următorului fapt. În momentul, la sfârșitul lunii iunie, Comisia ne-a solicitat să întrerupem procesul de transmitere de cereri de rambursare către ei până când uh, nu vor fi făcute niște misiuni de audit pe fiecare din aceste patru programe și nu vor veni concluziile, deciziile Comisiei Europene legate de modul în care funcționează în prezent cele patru programe operaționale. Încă nu au venit aceste decizii și sigur le așteptăm. Este adevărat că în acest moment, din 1 iulie și până în prezent, n-au mai intrat uh, în ceea ce privește politica de coeziune uh, în bugetul României decât sume extrem de mici, de ordinul a 10, 10 de milioane de euro venite dinspre programul de asistență tehnică și programul de dezvoltare a capacității administrative. Această chestiune categoric a creat și creează dificultăți majore. Pentru că România se află în momentul de față sub două presiuni bugetare importante pe de o parte, să se situeze sub 3% deficit bugetar și obiectivul este clar stabilit cu Comisia Europeană, dar nu numai, și cu Fondul Monetar Internațional și cu Banca Mondială, și asta va permite ca la sfârșitul acestui an România să iasă din procedura de deficit excesiv, dar pe de altă parte nu este deloc simplu ca în momentul în care nu sunt intrări de bani în România să se continue procesul de Uh, plăți interne către beneficiarii uh, români. Sigur, eu sper că se vor putea găsi soluții. Am găsit soluții pentru programul operațional sectorial de dezvoltare a resurselor umane, dar sper să putem găsi soluții și sigur așteptăm decizia Comisiei Europene, sigur, care va fi, uh, cum va fi, funcție de evaluarea și funcție de constatările identificate pe această Uh, pe fiecare din cele patru programe. Pot să vă spun că în momentul de față există un dialog extrem de strâns legat de, uh, de modul în care vor putea continua sau se vor putea relua plățile pentru acest uh, program. La cea de-a doua întrebare, Va, am spus înainte și este un angajament foarte ferm să-i cer președintelui Curții Europene de Conturi această desemnare a mea pe o zonă pe care Uh, care să nu fie legată din, de uh, uh, activitatea mea anterioară. Sigur că s-ar putea ca asta să presupună inclusiv o reașezare a portofoliilor, dar sigur asta este decizia președintelui Curții de Conturi. Eu v-am spus clar hotărârea mea uh, clară ca să, pentru a evita orice fel de discuții. Deși întreaga mea activitatea, a dovedit foarte clar că sunt independent din toate punctele de vedere, dar pentru a evita orice fel de discuție, o uh, să cer și o să acționez în acest sens. Dank u wel. En dan de laatste in de rij, Jan Mulder. Mulțumesc. acum Jan Mulder, ultimul care va pune întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Curtea de conturi în momentul în care își va publica din nou raportul anual, întrebarea va fi dacă uh, va fi unul pozitiv, cu da sau nu. Uh, eu sunt, am învățat să fiu destul de pesimist pentru că uh, au fost niște recomandări făcute care nu totdeauna au fost uh, implementate, dar în ultimii 17, 18 ani uh, a fost un aviz negativ, da? s a fost negativ. Uh, sunt cam aceleași rate de eroare întotdeauna, dar cu experiența de care vă, de care beneficiați dumneavoastră, aș întreba care ar fi rețeta dumneavoastră pentru ca să aveți un DAS pozitiv cât mai curând posibil. Mulțumesc pentru întrebare. Sigur că Răspunsul nu e simplu. Așa cum bine ați spus, de 17 ani, DASO a fost negativ. De asemenea, am putut constata, citind raportul Parlamentului European privind descărcarea bugetară, că rata de eroare a crescut comparativ cu anul trecut la 3,7. Uh, ă, și că în ciuda Uh, faptului că din ce în ce mai mult Comisia Europeană a aplicat o serie întreagă de sancțiuni, semnificativ mai multe decât cele anterioare, în continuare nu, nu, nu se realizează acest rezultat uh, pozitiv. Sigur, aici sunt mai multe uh, lucruri care pot fi avute în vedere. Unul dintre lucrurile pe care vreau să le subliniez este această parțială contradicție între caracterul multianual al bugetului și caracterul anual al uh, declarației de asigurări. Aici cred că va trebui să găsim o soluție, va trebui să identificăm modalitatea în care să putem gestiona această chestiune. Pentru că știm cu toții că rata de eroare la finalul intervalului, la momentul în care proiectele sunt finalizate, este mai mică decât undeva în decursul sau în derularea implementării proiectelor. Pentru că e timp să se, să se opereze corecțiile necesare, să se facă corecțiile necesare. Aici este o chestiune la care trebuie să gândim și trebuie să o analizăm. De asemenea, Uh, am văzut, din nou mă întorc la raportul uh, Parlamentului European, care a cerut Comisiei Europene un mecanism de sancțiune care să fie uh, eficient. Cred că este un instrument adecvat, un instrument care, pe de o parte, să penalizeze statele care nu sunt, care în mod repetat nu sunt capabile să uh, respecte uh, regulile jocului, dar pe de altă parte să ofere uh, stimulente pentru cei care într-adevăr performează bine. Desigur, aici trebuie să vorbim de un set întreg de soluții pe care trebuie să le avem în vedere ca să putem atinge acest obiectiv de a avea un DAS uh, pozitiv. Dankjewel. Afsluitend woord is voor rapporteur, mevrouw Mulțumesc. Acum, ultimul cuvânt îl are raportorul nostru, doamna Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Orban, într-adevăr, Profilul pe care îl aveți dumneavoastră în cazul în care decizia noastră va fi favorabilă, dumneavoastră veți aduce, practic, curții de conturi un profil uh, de care cred că avem nevoie în ziua de astăzi, tocmai pentru că aveți cunoștințe deosebite în legătură cu nevoile enorme și în legătură cu situația precară a unora dintre statele membre, a situației precare a administrației anumitor state membre și de aceea cel mai important pentru noi este să ajungem la un control cât mai bun în primul rând, controlul fiecărui bănuț pe care îl cheltuim și, în al doilea rând, control pentru a ajunge la mai bune rezultate pentru utilizarea bugetului european. Și tocmai în domenii care au legătură cu fondurile structurale și cu statele membre, cred că tocmai în acest domeniu profilul dumneavoastră și cu cunoștințele pe care le aveți, felul în care ne-ați explicat dificultățile cu care v-ați confruntat, tocmai aici este cheia uh, Uh, problemei, pentru că am văzut în această comisie că e nevoie de resurse umane, de capacitate tehnică, administrativă, că e nevoie de mecanisme uh, adecvate la nivel național care să fie utilizate în toate domeniile, toate aceste dificultăți materiale care până la urmă au consecințe, așa cum spunea domnul Mulder, și care uh, până la urmă fac ca DAS-ul să fie negativ. E vorba de dificultățile cu care ne confruntăm pe teren, pe care trebuie să le cunoști pentru a le putea face față cu mecanisme și instrumentele necesare. Și de aceea, din acest punct de vedere, domnule Orban, nu pot decât uh, să vă doresc uh, succes. Vom avea acum o deliberare aici în cadrul comisiei noastre și cred că acest profil al dumneavoastră este un element de care trebuie să ținem cont. Vă mulțumesc! Dank u. Um, ehm, wij gaan nu in gesloten zitting, dus ik zou willen vragen Mulțumesc. Acum vom continua reuniunea noastră cu ușile închise. Deci invit toate persoanele care nu pot lua parte la urmarea lucrărilor noastre să părăsească sala cât mai rapid posibil, pentru că deja suntem în întârziere. Vă rog. Thank you